joacă un rol foarte important în această privință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Mulțumesc pentru această intervenție în ceea ce privește politica de vecinătate și în finalul dezbaterii eh, din partea AFED au fost eh, înaintate două eh, amendamente, unul despre dimensiunea estică a politicii de vecinătate și altul despre dimensiunea sudică a politicii de vecinătate, iar votul referitor la acestea va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Comisiei privind utilizarea violenței sexuale în conflictele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Are cuvântul din nou din partea Comisiei, domnul comisar Füle. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, distinși deputați. Trebuie să respingem în cei mai uh, puternici uh, termeni actele de violență împotriva femeilor, de la intimidare până la uh, atac sexual. Acestea sunt uh, infracțiuni îngrozitoare, comise adesea împotriva categoriilor celor mai vulnerabile și lipsite de apărare. Din păcate, este o realitate că multe țări din întreaga lume, nu doar în Africa de Nord și din Orientul Mijlociu, încă nu au un cadru juridic corespunzător pentru a proteja femeile și fetele împotriva violenței. Nu există nimic care să încurajeze raportarea acestor uh, agresiuni, acestor atacuri. Trebuie să se facă mult mai multe pentru a-i descuraja pe făptași și pentru a-i trage la răspundere pentru acțiunile lor. Femeile continuă să mm, se supună unor legi discriminatoare și unor inegalități culturale adânc înrădăcinate. În cazul Egiptului, de exemplu, Comitetul Național constituit pentru a scrie noua Constituție este alcătuit numai din bărbați. Și chiar și noul cabinet uh, guvernamental uh, are doar o femeie ministru. Aceasta nu este o abordare durabilă, așa cum a arătat în mod foarte clar curajul de care au dat dovadă femeile din Tunisia și din Egipt în evenimentele recente care au avut loc în țările lor. Dacă jumătate din populație este exclusă din reforma politică și instituțională, aceasta nu poate să aibă succes. Având în vedere aceste, această situație, condamnăm cu fermitate uh, numărul tot mai mare de cazuri de încălcări ale drepturilor omului, inclusiv violuri, agresiuni sexuale și umili, umilințe grave ale activiștilor uh, femei. Uniunea Europeană este angajată să întărească rolul femeilor în uh, domeniul politic, civil, social, economic și cultural, precum și să combată discriminarea și um, actele la adresa femeilor. De aceea, una dintre linii, liniile directoare ale Uniunii Europene privind drepturile omului are ca scop, uh, citez, promovarea egalității între sexe și combaterea discriminării împotriva femeilor. Am încheiat citatul. Iar declarația de la Barcelona din 1995, care a instituit parteneriatul euromediteranean, întărește în mod specific acest angajament uh, pentru regiunea Euromed. Egalitatea între sexe este una dintre cele cinci priorități, este una din prioritățile planului de lucru pe cinci ani convenit de șefii de state la summitul de la Barcelona din 2005, care a fost organizat pentru a comemora cea de-a 10-a aniversare a parteneriatului euromediteranean. Având în vedere aceste angajamente, conferința ministerială euromediteraneană privind întărirea rolului femeilor în societate, care a avut loc în noiembrie 2006 la Istanbul, a demarat uh, un proces inovator, uh, un proces um, în premieră. Ministrii, inclusiv ministrii din Algeria, Iordania, Liban, Maroc, uh, teritoriul palestinian ocupat, Siria și Tunisia, au convenit să îmbrățișeze o abordare holistică bazată pe următoarele priorități interconectate. În primul rând, drepturile politice și civile ale femeilor, în al doilea rând drepturile sociale și economice ale femeilor și dezvoltarea durabilă și, în fine, drepturile femeilor uh, în domeniul cultural și rolul comunicațiilor și al mass mediei. De la conferința din 2006 s-au desfășurat mai multe acțiuni de implementare a unui cadru comun de acțiune, în special prin urmărirea priorităților țărilor cu un mecanism de follow-up și rapoarte publicate de Comisia Europeană. Partenerii Uniunii pentru Mediterana și-au reafirmat angajamentul față de aceste priorități la cea de-a doua conferință ministerială care a avut loc la Marrakech în noiembrie 2009. Societatea civilă a fost pe deplin implicată în aceste discuții uh, Creșterea nivelului de conștientizare și uh, de vizibilitate a procesului a fost una dintre cele mai mari provocări uh, la care au uh, convenit toți participanții la acest proces. Dincolo de acest cadru regional, um, dialogul bilateral al Uniunii Europene, inclusiv prin subcomitete care se ocupă de problemele de egalitate între sexe, este o metodă importantă pentru a face față acestor preocupări. În încheiere, doamnă președinte, și distinși deputați, dați-mi voie să vă spun că Uniunea Europeană nu va tolera violența împotriva femeilor sub nicio formă și va folosi uh, toate căile pe care poate să le folosească pentru a preveni aceste acte de violență. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Trecem la uh, vorbitori în numele grupurilor parlamentare din partea PPE, doamna Edith Bauer, 1 minut 30. Thank you so, so much, dear Madam President, dear Commission. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule com comisar, dragi colegi. Apreciez angajamentul puternic al Comisiei în ceea ce privește condamnarea violenței împotriva femeilor când aceasta este folosită ca o armă de război, dar iată că ea este folosită în mod sistematic în conflicte armate pentru a umili, intimida, a teroriza, a culege informații, pentru a răsplăti eh, soldații și chiar pentru epurare etnică. Violența împotriva femeilor în conflicte armate este generată și de mm, eh, mentalitatea tradițională a și rolul femeilor în, acest, în cadrul acesteia. Iar aceasta este folosită ca o modalitate de a ataca valorile sociale. Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale recunoaște violența sexuală ca un atac împotriva umanității și ca o crimă de război, diversele forme ale agresiunii sexuale, sclaviei sexuale, căsătoriile forțate, uh, uh, sarcinile forțate sunt crime de război și trebuie să fie considerate încălcări grave ale Convenției de la Geneva. Prea adesea, cei care săvârșesc agresiune sexuală în timpul războiului rămân nepedepsiți și prea adesea violența împotriva femeilor este acceptată ca fiind uh, o, o parte inacceptabilă a războiului și prea adesea cei făptași rămân nepedepsiți în uh, timpul negocierilor de încheiere a păcii. A venit vremea să condamnăm aceste practici inumane și mesajul pe care îl transmitem astăzi ar fi cel că făptașii acestor crime de război nu mai pot rămâne nepedepsiți. Mulțumesc, timpul de vorbire a fost depășit. Dau acum cuvântul doamnei Gomez din partea SND pentru 1 minut 30. A contrariu de deci, reportaje. Um, spre deosebire de reportajele pe care le primim acum din Libia, unde vedem pe străzi doar bărbați, imaginile din piața Benghazi, din piața, piața Tahir, din uh, Tunisia, Siria, Iordania, Maroc, uh, arătau femei de toate vârstele care scandau că doresc libertate, justiție și democrație. Femeile și mai ales tinerile uh, Eh, joacă un rol foarte important în revoluțiile din lumea arabă și nordul Africii, iar soarta lor în aceste țări unde tradiția este patriarhală și religioasă va arăta va juca un rol hotărător în ceea ce privește uh, direcția în care se vor îndrepta aceste țări în, următor, în următoarele luni și în următorii ani în ceea ce privește democrația și drepturile omului. Iată de ce pentru Uniunea Europeană sprijinirea femeilor trebuie să fie o prioritate. Aceste femei care au dat dovadă de curaj în primăvara arabă și asta prin finanțarea organizațiilor societății civile și prin sprijinul politic, tehnic și financiar acordat femeilor care doresc să participe activ, încurajându-le să participe la toate instituțiile democratice și în toate organele de, poli- de conducere politice, ca ă, deputate, lideri de partide politice și așa mai departe. E foarte important ca Uniunea Europeană să-și mobilizeze toate forțele la nivel înalt pentru a combate încercările de intimidare, represalii și agresiune sexuală împotriva femeilor ă, care și-au ridicat glasul ă, cazuri ca testele de virginitate impuse femeilor care au protestat uh, în piața Tahir sau um, uh, încarcerarea imanilor Lobadi din uh, Libia sunt cazuri intolerabile, așa cum a spus uh, domnul comisar Fulă și sper ca înalt reprezentat și domnul comisar să solicite o anchetă independentă în aceste cazuri pentru ca acestea să fie uh, exemple și să nu se mai repete. Vă mulțumesc! De Alianță Liberal. Mulțumesc din partea ALDE, doamna Pârvanova, două minute președinte dragi colegi celelalte grupuri au propus inițierea acestei dezbateri pentru că am dorit să exprimăm îngrijorarea noastră față de situația femeilor din africa de nord și orientul mijlociu în contextul acestor schimbări. în ultimele săptămâni am fost martorii unor încălcări puternice ale drepturilor omului în libia și egipt în special ale drepturilor femeilor nu vreau să intru în prea multe detalii, dar permiteți-mi să menționez două situații simbolice care ar trebui să fie condamnate imediat. Ivan Obedi, o femeie din Libia, a, raport, a sesizat presei libaneze cum a fost agresată de uh, soldați și a fost uh, reținută de aceștia, interogată 72 de ore înainte să fie eliberată. În Egipt, așa cum au menționat și colegii mei, mai multe femei protestatare au uh, spus că au fost supuse unui test de virginitate uh, unele dintre ele supuse unor agresiuni uh, ale soldaților. Se pare că violul este folosit în continuare în uh, perioade de război pentru a teroriza populația civilă. Uh, Trebuie să ne ridicăm vocea împotriva acestor atrocități teribile comise împotriva femeilor. De aceea solicităm Comisia și Consiliul să se opună puternic și să condamne folosirea agresiunilor sexuale, intimidării și a altor tipuri de abuz împotriva femeilor în aceste zone de conflict din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. De asemenea, trebuie să aplicăm toate instrumentele de politică de care deținem pentru a garanta o tranziție a acestor societăți în care, către niște societăți în care drepturile femeilor sunt respectate trebuie să luptăm împotriva violenței împotriva femeilor, pentru că este inacceptabil să avem standarde duble atunci când vorbim despre politica noastră în interiorul Uniunii Europene și politica din exterior. Drepturile femeilor trebuie să fie integrate în politica de vecinătate europeană, programele uh, trebuie să conțină uh, politici specifice uh, de combaterea violenței împotriva femeilor. Mulțumesc din partea verzilor, Barbara Lochbiller, un minut și jumătate. De. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste teste de virginitate în uh, ale armatei egiptene s-a, împotriva acestora s-a protestat. De asemenea, agresiunile sexuale as, în, din Libia Uh, sunt niște acte îngrozitoare și de aceea propunem această rezoluție, pentru că nu putem să acceptăm ca această violență împotriva femeilor să se perpetueze în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu. Noi, la Parlamentul European, în uh, noiembrie anul trecut, am stabilit ca statele Uniunii Europene și Uniunea Europeană să monitorizeze situația femeilor din aceste zone de conflict și să o ia în serios. Reprezentantul uh, Uniunii Europene, înaltul reprezentant al Uniunii Europene,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 spus atunci că există progrese, există un cadru uh, îmbunătățit în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor din zone de război. De asemenea, anumite țări au uh, adoptat niște planuri de acțiune și schimbul de bune practici este foarte important. Uniunea Europeană uh, s-a asigurat că se iau măsuri în domeniul medical. Au fost puse la dispoziție peste 3 milioane de euro în acest sens și peste 2 milioane de euro au fost eliberate pentru ca rezoluția 1325 a ONU să fie implementată. De asemenea, au fost prevăzute strategii locale care să fie implementate în zonele de conflict. Foarte importantă este și formarea personalului de specialitate. Toate aceste experiențe și măsuri trebuie să fie uh, menționate explicit la implementarea pactului ONU pentru uh, pace și democrație. De toate aceste aspecte trebuie să se țină cont. Parlamentul European trebuie să continue sprijinul pe această cale. Vă mulțumesc. Din partea GUE are cuvântul doamna Figueredo Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții știm că femeile au participat în mod activ eh, în protestele celor care cer mai multe democrație, libertate și mai multe drepturi în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu, dar uh, Știm că um, există o practică generalizată și sistematică, este vorba de violența și sclavia sexuală, care sunt recunoscute ca fiind crime împotriva umanității și crime de război uh, în cadrul Convenției de la Geneva. Iată, deci, sunt îngrijorătoare veștile pe care le primim uh, din Congo sau din Egipt, din Libia sau din alte țări unde există conflicte armate și războaie. Iată de ce dorim să se ia acțiuni diplomatice eficiente care să se opună utilizării agresiunii sexuale, a intimidării și uh, a prigonirii femeilor în nordul Africii, în Orientul Mijlociu sau oriunde altundeva în lume și trebuie să se recunoască rolul femeilor în revoluții E nevoie să se garanteze drepturile femeilor, precum și participarea lor în noile structuri democratice, juridice și eco- economice și politice ale acestor uh, societăți unde um, există de secole discriminări care, uh, cărora le cad victime femeile. Mulțumesc. Urmează acum doamna Boscurt, până minut și 30 de secunde. De revoluții în nord Mulțumesc, doamna președinte. Revoluțiile din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu reprezintă și oportunități, uh, precum uh, activitatea de reconstrucție din uh, Egipt. În uh, Egipt uh, și în Tunisia, femeile au uh, jucat un rol foarte important în Revoluție. Sigur, există oportunități, dar există și foarte multe pericole. Femeile din Libia au fost violate în grup și, de fapt, acestea nu au fost primele și nici singurele raportări ale unor astfel de cazuri de violență sexuală prin care femeile trebuiau să fie reprimate în uh, războiul din uh, Libia, violența împotriva femeilor se folosește ca un fel de armă de război. Și uh, în aceste țări bărbații pot face ce vor cu femeile. Acest lucru este intolerabil, este inacceptabil și trebuie să se lanseze anchete cu privire la aceste tipuri de crime. Nimeni nu poate să rămână nepedepsit. De al- și în plus aceste femei trebuie să fie protejate. Nu trebuie să uităm uh, de rolul femeilor în restructurarea societății, în reconstrucția societății. Femeile trebuie să își exercite drepturile și să ocupe locuri importante în Parlament, în comitete constituționale pentru ca toate deciziile care le privesc uh, să fie luate în mod corespunzător. Apoi, independența economică este foarte importantă pentru independența femeilor și trebuie să încurajăm și spiritul întreprinzător prin microcredite, de exemplu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cristina Oiuland. Un minut. Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Agresiunile sexuale împotriva femeilor, dar în unele cazuri și împotriva bărbaților, în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, sunt preocupări uh, foarte serioase care ar trebui să fie abordate de autoritățile din regiune, atât de noile forțe democratice, cât și de uh, vechile regimuri Aș vrea să fac un apel la înaltul reprezentant uh, Ashton uh, să abordeze această problemă a violenței sexuale în regiune cu reprezentanții din țările care fac obiectul uh, politicii europene de vecinătate pentru a-i aduce pe făptași în fața justiției și pentru a asigura respectarea drepturilor omului atât pentru femei cât și pentru bărbați. Uh, violența sexuală este o armă uh, foarte periculoasă, este cea mai uh, gravă armă care trebuie pedepsită serios. Mulțumesc, trecem acum la procedura Catch the Eye. Există doi vorbitori, în primul rând domnul Sean Kelly și apoi doamna Zaborska. Domnule Kelly, aveți cuvântul. Eh, eh, gai Mulțumesc. Acum două luni vorbeam despre violență împotriva femeilor în Europa. Și s-a spus atunci că sunt uh, că aproape 25% din femei au fost victime ale violenței sexuale în Europa și iată Acum vorbim despre violența sexuală împotriva femeilor în zone de conflict în Africa și în Orientul Mijlociu. Această situație este groaznică și nu mai poate fi tolerată. E foarte important să facem ceva pentru a-i pune capăt. Și nu neapărat în state de război, dar și în state de pace. Uh, este această atitudine la, la, la, împotriva femeilor este una arhaică și este exacerbată de război. Sunt de acord cu, cu domnul comisar că trebuie să abordăm aceste chestiuni și trebuie ca făptașii, trebuie, ca făptașii să fie pedepsiți și sperăm că la un moment dat uh, vom putea schimba atitudinile și uh, vom stârpi această practică abominabilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zaborska. Vă rog. Danke, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Violența sexuală nu reprezintă doar o violare a drepturilor omului, ale drepturilor femeilor, ci este o încălcare a demnității oricărei persoane, fie ea femeie sau bărbat. Și acest lucru este valabil în Europa, Egipt, Congo, orice țară africană sau Orientul Mijlociu. Zonele de conflict, conflictele, nu trebuie să fie considerate o circunstanță atenuantă pentru violarea femeilor, agresiunea sexuală a acestora. Și același lucru se întâmplă până la urmă și bărbaților. Deci ar trebui să se acționeze, iar Comisia ar trebui să monitorizeze încălcarea drepturilor omului în întreaga lume. Și ar trebui de asemenea să găsim niște instrumente de implementare a unei a observării uh, corespunzătoare a drepturilor și a respectării acestora. Mulțumesc, domnule Zaborska. Acum are din nou domnul uh, Fule cuvântul din partea Comisiei. Thank you very much, Madam President, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși deputați. S-a vorbit despre cazuri uh, specifice, iar aceste cazuri sunt într-adevăr uh, foarte grave și sunt o pată neagră pe dezvoltările, pe evoluțiile care au avut loc în ultimele săptămâni în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu. Am luat notă de aspectele pe care le-ați menționat în cadrul acestei dezbateri și de sugestiile pe care le-ați uh, formulat. Așa cum spuneam, Uniunea Europeană are mai multe instrumente la dispoziție și va face tot posibilul pentru a sprijini o participare mai largă a femeilor în viața politică și civilă, Uh, fără amenințări, fără intimidare și fără violență. Aș vrea de asemenea să vă supun atenției unele evoluții recente pozitive, precum uh, crearea unui birou pentru drepturile femeilor în uh, țările din Golf. Și cred că ar trebui să salutăm astfel de măsuri. Uh, sprijinul pentru organizațiile internaționale, inclusiv pentru Națiunile Unite și societatea civilă, vor fi instrumente pentru a sprijini schimbarea din interior. De asemenea, aceasta ne, ne arată de ce politica de dialog și implicare este atât de importantă și trebuie să continue cu noii noștri interlocutori. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! În finalul acestei dezbateri au fost înaintate cinci amendamente din partea a cinci grupuri parlamentare diferite, din partea verzilor, din partea ALDE,